ridicarea imunității sale com, conform aliniatului 3 din regulile de procedură, 3 din regulile de procedură. E bine, Comisia Șurii se va ocupa de această solicitare. De asemenea, în cadrul comisiilor s-au cerut noi numiri Acestea vă vor, uh, aceste cerințe vă vor parveni, iar dacă până la finele uh, ședinței plenare nu există obiecții, atunci aceste numiri vor, fi, vor intra în vigoare. Doamna Vertman m-a anunțat că s-a alăturat Alianței Democraților pentru Europa. De asemenea, Comisia pentru, Comisie, pentru Comerț Internațional